Vă informez, stimați colegi, că primul punct de pe ordinea de zi vizează uh, aspecte importante uh, ale uh, politicii comune externe și de securitate și politicii uh, comune de securitate și apărare, o declarație a vicepreședintei în temeiul articolului 36 al TFUE. Dar vedeți și dumneavoastră că, ba da, tocmai a sosit în sală și ni se alătură doamna comisar Mogherini, așa că îndată ce își va lua locul, uh, o voi ruga să ne prezinte declarația sa în legătură cu punctul de ordine de zi pe care l-am enunțat. Doamna Mogherini, aveți cuvântul. Thank you. Sorry, I was, uh... Mulțumesc și mă iertați de întârziere, dar făceam uh, o informare în fața